bine marți 23 noiembrie 2010 de la 9 la 13 și de la 15 la 20 și de la 21 la 24. Ordine de zi